a las explicaciones de voto. Primero sobre el informe. Explicațiile de vot. Mai întâi, în legătură cu raportul Moraes, are cuvântul domnul Mastela. Tela no está. Tiene la palabra. Nu este. Are cuvântul domnul Hannan. Thank you, Mr. President Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu um, este prima dată în această cameră când uh, am impresia că am căzut într-o capcană a timpului. M-am întors în anii 70, o lume în care statul controlează industriile, prețurile, um, timpul de muncă și așa mai departe și aș putea să uh, citesc uh, lista de vot asupra a ceea ce am votat astăzi. Um, diferite subvenții acordate în Slovenia, în Germania, în uh, Germania, în Spania, o comunitatea valenciană din uh, Spania, altă companie din Spania, companii din Polonia și de fapt ce facem noi acum uh, îi alegem pe cei pe, nu pe câștigători, ci pe cei care au uh, pierdut pe piața economică. Și de ce facem acest lucru? Deoarece Uniunea Europeană a devenit un mecanism de distribuire a bogăției către o clientelă preferată. Și, domnule uh, președinte, um, înțelegeți care este uh, rolul pieței libere. Și, și cei care ne votează cred că înțeleg acest lucru. Și cred că ne apropiem de momentul în care oamenii vor zdruncina acest sistem în care trăim. Mulțumesc. Acum trecem la raportul Grisbeck. Are cuvântul doamna Morcunaite. Ačiū pirmininkė. Šiandien Europos parlamentas pademonstravo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi Parlamentul European a demonstrat că are o poziție foarte puternică, luând un, făcând un pas important în ceea ce privește cooperarea în Caucazul de Sus. Georgia și Caucazul sunt uh, țări foarte importante și o regiune importantă în colaborarea cu Uniunea Europeană și țara mea a sprijinit această țară în momentele dificile și aceasta nu doar la nivelul uh, statului și societatea noastră și-a exprimat sprijinul pentru această țară și sper că Uniunea Europeană, că Uniunea Europeană uh, sprijină dorința Georgiei de a se integra în Uniunea Europeană. Georgia demonstrează foarte multe eforturi și de aceea cred că trebuie în acest sens și trebuie să sprijinim aceste eforturi. Înlesnirea regimului de, uh, de acordarea vizelor uh, sprijină legăturile culturale între uh, Georgia și Uniunea Europeană. Pe Parlamentul European a transmis un semnal foarte clar că sunt bineveniți în Europa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum, în ceea ce privește raportul doamnei Mănescu, domnul Kalinovski are cuvântul. nu putem uh, să permitem ca asemenea fonduri imense să fie uh, pur și simplu risipite și de aceea cred că ar trebui să îmbunătățim uh, gestionarea acestor fonduri și cheltuielile care se fac din aceste fonduri. Și din acest punct de vedere, guvernele locale, autoritățile locale au uh, un uh, rol foarte important, um, mai ales în ceea ce privește colaborarea transfrontalieră. Și cred că ar trebui să simplificăm procedurile și să acordăm mai multe uh, fonduri pentru educația din statele membre și de asemenea um, ar trebui să sprijinim mai mult dezvoltarea unor sisteme informatice care să permită tuturor accesul la informații. Vă mulțumesc, domnule Kalinowski. Domnul Pirilio. Grație. Mulțumesc. Domnule președinte, sunt de acord cu doamna raportor că trebuie să trecem la o guvernanță pe mai multe niveluri, cu o mai bună implicare a autorităților supranaționale în definirea politicilor de dezvoltare, mai ales în, în uh, zonele cu obiective de convergență, pentru a le spori capacitatea de a se adapta celelalte state membre și pentru a fi competitive pe piața globală. E nevoie de stimularea politicilor de dezvoltare regională și pentru asta trebuie să cunoaștem teritoriul. De aceea, legătura dintre guvernanța pe multe niveluri și uh, coeziunea teritorială este foarte importantă. Pentru simplificarea normelor, um, trebuie uh, să se lupte împotriva, uh, împotriva birocrației și Trebuie ca investițiile europene pentru dezvoltarea regiunilor uh, să fie de calitate. Comisia trebuie să gestioneze mai bine aceste programe pentru uh, a se reduce la minim nivelul erorilor uh, constatate în controlele de la primul nivel. Mulțumesc! Pirilo. Mulțumim, domnule Pirilo. Are cuvântul domnul Mezaroș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Politica uh, regională ar trebui uh, să, fie, să poată fi controlată și ar trebui să fie eficientă pentru a uh, asigura și mai mult poziția socială a cetățenilor europeni. Am sprijinit această propunere deoarece, din punctul meu de vedere, o cooperare mai aprofundată regională vor, va permite statelor noastre membre să fie mai prospere și uh, cetățenii noștri pot profita astfel de cooperarea transfrontalieră. O guvernanță multilaterală poate ajuta cetățenii și uh, firmele să se regăsească și să-și pună um, și să-și folosească împreună um, forțele. Ar trebui să implicăm autoritățile regionale în luarea de decizii politice. Uh, și aceasta uh, ținând seama de numărul mare de oameni care sunt uh, implicați la nivelul local uh, și regional. Și Uniunea Europeană trebuie să asigure un echilibru între aceste două părți. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Tacula. Da, puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei Mănescu, doamnă raportor, pentru acest raport excelent. Este foarte important atunci când se vorbește despre politică regională să ca gestionarea, guvernanța să fie de calitate și buna guvernanță se bazează pe principii de echitate și justiție. Uniunea Europeană trebuie să fie văzută ca un tot, nu putem uh, să alegem uh, uh, doar părțile cele mai bune. Întreaga Uniune trebuie tratată în mod egal. Trebuie să ne asigurăm că politica regională poate să funcționeze, să devină realitate. Și când uh, privim criteriile politicii regionale, trebuie să privim dincolo de PIB, care nu este un criteriu durabil uh, când ne gândim la regiunile periferice, zonele puțin populate și distanțele mari trebuie să fie luate în considerare. Când vorbim despre bună guvernanță, domnule președinte, vorbim în primul rând despre o gestionare justă și echitabilă a politicii regionale a Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Tacula. Trecem la raportul Diaz de Mera și are din nou cuvântul domnul Tacula. Entonces lo querían extender. Arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste chestiuni legate de imigrație sunt foarte actuale la ora actuală în întreaga Uniune Europene. De aceea este important să se creeze o astfel de rețea. De aceea și trebuie să dezvoltăm Uniunea Europeană în mod egalitar uh, și din acest punct de vedere. Din păcate, recent, am constatat exemple uh, triste care au arătat că politica de imigrație nu a reușit. Cei care au intrat în Uniunea Europeană nu uh, s-au dovedit întotdeauna gata să adopte principiile Uniunii Europene. De aceea, Uniunea trebuie să vegheze că principiile fundamentale pe care a fost construită uh, vor fi păstrate. Ținem la acest lucru, la democrație, drepturile omului, libertatea de exprimare. Iată, valori care trebuie apărate, protejate. Uh, de aceea, când se creează un, o astfel de, crea, de uh, rețea de uh, agenți de legătură, trebuie să se pune baze etice pe baza cărora se promovează politica de imigrare. Imigranții trebuie să se integreze, să accepte valorile noastre când se instalează pe teritoriul Uniunii. Mulțumesc. Uh, uh, în legătură cu raportul Matiu, domnul Mastela este? Nu este. Mm, Domnul Antonioți și doamna Berman transmit uh, observațiile în scris. Trecem la raportul următor. Domnul Antonioți va transmite observațiile în scris. Doamna Cescova la raportul Besarit Bario și Lopez. Doamna Cescova, nu este? Eh, já bych se chtěla vyjádřit k hlasování o evropském ochraně. Domnule președinte, în legătură cu votul eh, privind Ordinul European de Protecție, cred că acesta este un instrument foarte important. Doresc să-mi exprim eh, sprijinul față de femeile care sunt persecutate, doresc să poată să călătorească și au nevoie de protecție din partea noastră. Îmi pare rău că textul pe care l-am votat nu are un temei juridic uh, stabil și suficient uh, de bine ancorat. Uh, sper că vom putea îmbunătăți textul pentru a ne putea acta de promisiunile făcute, dar deocamdată am trebuit să mă abțin de la vot. Mulțumesc. And I didn't see the floor now. Domnul Rodi, m-am uitat la dumneavoastră, dar nu erați la locul dumneavoastră. Aveți cuvântul. Uh, didn't work, uh... Vă mulțumesc. Aș, aș dori doar să spun că um, would have voted in favor. Consola mea de votat nu a funcționat la acest raport și aș fi dorit să uh, votez pentru, deoarece este vorba de o temă foarte importantă și este foarte important că Parlamentul a adoptat această legislație astăzi. Este vorba de o legislație foarte importantă pentru Europa uh, și recunoașterea reciprocă a hotărârilor uh, judecătorești este foarte importantă în această zonă comună de uh, justiție. Statul executant al acestui ordin de protecție are acum un temei legal și este nevoie de această legislație pentru a proteja femeile care sunt victimele uh, violenței, dar și alte victime ale violenței. Este o declarație foarte importantă, un mesaj foarte clar care le spune uh, victimele, victimelor acestor violențe că pot să aibă reședința pe care și-o aleg oriunde în Uniunea Europeană. Mulțumim, domnule Rodi. Trecem la raportul doamnei Bauer, domnul Antonio ți-și trimite explicația în scris, are cuvântul doamna Dot. Thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Traficul de persoane uh, reprezintă o, o temă foarte serioasă. Din 2008 au fost uh, salvați 38, 35 de uh, 38 de persoane în uh, circunscripția mea uh, electorală și în anul 2009 au fost salvate alte 35 de persoane, însă nimeni nu a fost uh, condamnat pentru aceste infracțiuni. Și este vorba de o încălcare a drepturilor fundamentale ale uh, omului. Foarte multe uh, femei implicate, uh, victime ale acestui uh, trafic, profin din uh, Orientul îndepărtat și există rețele uh, criminale care au profituri imense în urma exploatării uh, acestor persoane. Acest raport, acest raport conține foarte multe aspecte pozitive și sunt convinsă de faptul că există posibilitatea unei colaborări extinse între um, forțele de poliție. Cu toate acestea, m-am uh, abținut de la acest vot, după ce, deoarece, după părerea mea, mem- statele membre trebuie să stabilească sancțiunile minime. Domnul Takula. Arvoisa puhemies, Mulțumesc, domnule președinte. Când vorbim despre traficul ființe umane, aceasta este una dintre amenințările cele mai grave la adresa Uniunii Europene. Trebuie să recunoaștem existența acestei probleme, chiar dacă de multe ori ne ascundem pe după iluzia că aceste probleme sunt deja rezolvate. Nu este așa, din păcate. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea poate să se bucurile de propriile drepturi fundamentale. În engleză se vorbește despre human trafficking, dar această activitate nu are nimic uman este o activitate uh, oribilă care privează oamenii de demnitatea lor umană. Și grupurile în situație de risc sunt mai ales femeile și copiii. Um, prostituția, comerțul cu organe pentru grefe sunt principalele obiective ale acestui trafic. Uniunea Europeană trebuie să acționeze în fine pentru ca pe teritoriul Uniunii să punem capăt definitiv acestui trafic um, cu ființe umane și trebuie să existe sancțiuni pentru că toată lumea se poate bucura de propriile drepturi. Mulțumesc, domnule Tacula. Are cuvântul doamna Zavorska. Ďakujem, pán predseda Smernicu som pod... Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Am sprijinit această directivă deoarece um, traficul de persoane, desigur, îi lipsește pe oameni de uh, libertate și mă bucur um, să văd faptul că um, această directivă prevede reguli concrete pentru uh, state în sensul uh, întăririi legislației acestora orice, în orice trafic este implicată și o persoană care um, cumpără și serviciul respectiv. Și raportul se concentrează și asupra um, victimelor. Cu toate acestea, cred că trebuie să uh, rămânem în continuare um, vigilenți și să-i ajutăm pe cei care sunt uh, vulnerabili, care sunt predispuși să devină Uh, victime. Trebuie să ne concentrăm asupra uh, tinerilor, uh, să ne concentrăm asupra profesorilor, deoarece prevenirea este foarte importantă. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Acum trecem la raportul Grisbeck. Doamna Ronsoli. la parola. Domnule președinte, eu am cerut cuvântul de fapt pentru explicațiile de vot asupra raportului Bauer despre traficul de persoane. Puteți să repetați, doamna Ronțoni, spune raportorul și doamna Ronțoni spune că ea vrea să facă o explicație de vot la raportul precedent. Bine, spune președintele. Deci, nu aș cerut cuvântul în ce privește readmisia. Deci, atunci aveți cuvântul pentru a vă explica votul asupra raportului Bauer. Vă mulțumesc, domnule președinte, sunteți întotdeauna foarte drăguți. Am votat, evident, pentru acest raport, deoarece lupta împotriva traficului de persoane este și trebuie să rămână o prioritate. Acest fenomen are acum proporții atât de mari încât putem să vorbim despre o nouă formă de sclavie. Partea cea mai vulnerabilă a societății, femeile și copiii, sunt duși în alte țări și sunt exploatați pentru prostituție, pentru um, um, pornografie, mai ales pornografie infantilă. Avem sute de mii de victime, chiar 500 de mii de victime peste tot în lume. Cine finanțează aceste forme de trafic? Cine folosește ființele umane ca pe niște mărfuri? Față cu această situație, trebuie să luăm măsuri în țările în care aceste victime sunt recrutate și, și în țările în care ele sunt exploatate. Numai dacă vom face un efort comun de comunicare și de sensibilizare și numai dacă vom sprijini și vom proteja victimele, vom obține succese și mai ales trebuie să luptăm împotriva cauzelor profunde ale acestui fenomen, ajutând țările implicate să aibă o legislație adecvată pentru a lupta împotriva oricărei forme de sclavie. Domnule Deva, la ce raport vreți să faceți explicație de vot? Domnul Deva nu are microfonul aprins. Ah, raportul Grisbeck. Bine. Deci trecem la raportul Grisbeck acum și dau cuvântul mai întâi domnului Gheorghe și după aceea domnului domnului Iar, mă scuzați, apoi domnului Deva. Deci aveți cuvânt la raportului Grisbeck. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că astăzi uh, nu că astăzi am discutat, că nu am discutat doar despre acordul între Uniunea Europeană și Georgia. Um, ci și uh, despre acordul între Uniunea Europeană și Georgia privind readmisia persoanelor aflate în uh, ședere ilegală. Cred că trebuie să ne ocupăm nu doar de lucrurile frumoase în viață, ci și de cele problematice. Și sper ca eventual peste un an să avem un raport pentru a vedea cum a fost pus în uh, aplicare acest acord între Uniunea Europeană și Georgia pentru a vedea care au fost consecințele acestui Um, acord și îmi uh, doresc ca data viitoare Parlamentul să fie implicat mai mult în uh, partea de negociere a acestor acorduri. Domnul Deva are acum cuvântul. Why... Domnule președinte, am dorit să explic de ce grupul meu și cu mine ne-am abținut în legătură cu capacitatea europeană de reacție rapidă performanța dezastruoasă a Uniunii în afara granițelor sale în ultimii ani uh, uh, au uh, făcut necesară o revizuire a capacităților sale. Nu pot să sprijin solicitarea de crearea unui nou forțe de protecție civilă europeană. Cred că Uniunea Europeană trebuie să își coordoneze reacția la catastrofele umanitare cu comunitatea internațională Uh, cred că acest lucru trebuie să se facă prin mecanismele deja existente, cum ar fi mecanismul de protecție civilă al Uniunii. Dacă Uniunea dorește să reacționeze eficient la catastrofele umanitare, este important ca nu numai noi să reacționăm. Trebuie să îmbunătățim reacția Uniunii, dar trebuie și să consolidăm capacitatea statelor uh, dezvoltate și capacitățile subregionale în zonele afectate pentru ca a face aceste eforturi împreună noi, comunitatea internațională. Dacă nu, noi voi facem toate eforturile și, re- și ceilalți nimic. Mulțumesc. Trebuie să vă spun, domnule Deva, că, de fapt, nu aveați permisiunea de a vă exprima pentru că nu am dezbătut acest punct. Dar, în fine, ați făcut-o totuși și bine ați făcut. În fine, la raportul Luhan are cuvântul domnul Kalinowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Wiele obywateli Unii wciąż nie... Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte mulți cetățeni europeni sunt conștienți cât de importantă este politica coeziune pentru dezvoltarea diferitelor regiuni și diferitelor state membre. Ideea care stă în spatele acestei politici este să asigure um, regiuni, în regiuni și în state membre accesul la educație, la energie și la alte resurse importante. Deci, de aceea este atât de importantă această idee de coeziune și de aceea ar trebui să sprijinim toate eforturile de a gestiona mult mai bine fondurile din uh, această politică de coeziune mai ales pentru că efectele acestei politici de coeziune se manifestă cel mai bine la nivelul uh, local, în uh, rural. Domnul și care acum cuvântul. Uh, pan predseda, ja hovorím cu sprave Luhan. Stimate domnule președinte, voi aduce o explicație de vot la raportul Luhan, ultimul punct de pe ordinea de zi. Uh, Competitivitatea și coeziunea sunt elemente care se sprijină unul pe altul, dar competitivitatea în Uniunea Europeană poate să fie realizată doar dacă creșterea economică este sustenabilă. Multe investiții au fost cofinanțate din fondurile structurale, s-au, dovedit bune și doresc să subliniez îmbunătățirea infrastructurii, pentru că Investițiile străine sunt importante în multe regiuni, acestea au dus la dezvoltare economică, dar politica de coeziune a avut rezultate și în cadrul crizei financiare. A fost un instrument eficient pentru a lupta împotriva consecințelor acesteia. Sprijin și punctul de vedere că competitivitatea regiunilor europene este strâns legată de nivelul de ocupare, de nivelul lucrătorilor uh, calificați și sprijinirea serviciilor publice, pentru că coeziunea socială este un element cheie pentru competitivitatea regională și în contextul global. S-au încheiat explicațiile de vot, sesiunea se suspendă și uh, se va relua la ora 15. Mulțumesc!